Dimineața și celelalte persoane din birou, vicepreședinții, nu erau prezenți. Iată motivul pentru care eu prezidez în această dimineață. Donc on a certaine... Euh, tout de suite? Just, just to say, I appreciate very, very... Ah, doamna președinte, apreciez foarte mult că sunteți aici, dar protestez vehement că reuniunea coordonatorilor a fost amânată doar că nu era convenabil pentru președinte. N-am nicio posibilitate să vin după amiază și cred că ar trebui să se respecte planificarea pentru această activitate. Și vreau să se noteze în procesul verbal și vă spun că nu este acceptabil ca așa cu o zi înainte, nici măcar cu o săptămână înainte n-ar fi fost suficient de amabil, că nu poate să vină. Vreau să se noteze și apoi putem continua, pentru că sunt foarte, foarte supărată. Vom uh, transmite și e ceva care mă depășește în această privință, nu ține de voința mea. Există anumite modificări de care ar trebui să ținem cont pentru reuniunea de astăzi. Vom începe lucrările cu prezentarea domnului Diamanduros, mediatorul european, raportul anual de activitate pentru care grupul PP a desemnat-o pe doamna Delșeva ca raportor. Și așteptăm sosirea dintr-un minut în altul. Iată de ce am așteptat puțin și cum există puncte care s-au modificat, e puțin în întârziere. Apoi vom avea prezentarea raportului special al domnului Demanduros, pentru care doamna Paliedeli de la grupul SND a fost numită raportor. Punctele 6, 7 și 8 sunt amânate punctul 9 care se referă la misiune, care s-a ținut săptămâna trecută. O să o discutăm după amiază pe la 4 și jumătate, după punctul 14. Punctul 12 va fi introdus de către petiționar domnul Stockwell. Trebuie să subliniem că în trecut Parlamentul și-a exprimat uh, explicit uh, sprijinul pentru petiționar în ce privește subiectul Lois, în baza raportului domnului Peri de la Comisia de Petiții și dosarul de fond a fost închis. Cu toate acestea, e încă o problemă gravă în ce privește aplicarea dreptului comunitar din partea Comisiei Europene, ca și din statul membru în cauză. Deci petiția domnului Stockwell sublinează toate aceste aspecte. Iată motivul pentru care o să-l ascultăm în această după amiază. Punctul 13 va fi prezentat de doamna Geringer și după amiază, după reuniunea coordonatorilor. Vorbitoarea nu utilizează microfonul din sală. Deci s-a amânat acum și cazul Lois pentru după amiază? Dacă am înțeles Nu e în această dimineață, vă rog să mă scuzați. E în această dimineață. Deci, după amiază, după reuniunea coordonatorilor care se va ține între orele 14.30 și 15, Vom avea prezentarea raportului extern din partea autorilor în ce privește dreptul la proprietate în unele dintre noile state membre și statele candidate la aderare la Uniunea Europeană, cu a numeroselor petiții primite în ultimele mandate ale Parlamentului pe această temă. <clears throat> Mai mulți petiționari vor fi prezenți și vor interveni la dezbatere, în special președinte OIP, domnul Paradies și domnul Pierre Meyer, vicepreședinte. Ținând cont de aceste modificări și aceste explicații, vom proceda la adoptarea ordinii de zi. Sunteți de acord? Da, știu că oarecum vă impun să fiți de acord. Deci considerăm că s-a acceptat. Voilà. <laughs> voilà. On fait comme on peut. Deci facem și noi cum putem în această dimineață. O să trecem atunci la dumneavoastră, domnule Diamanduros. Vă mulțumesc că sunteți prezenți în această dimineață alături de noi și o să vă ascultăm pentru prezentarea raportului anual. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici și că dumneavoastră prezidați Comisia de Petiții astăzi. Doamnă președinte, distinși membrii, Aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta raportul anual pentru anul 2009. Raportul include cifre cheie, statistici și informații de ansamblu cu privire la reclamațiile primite de la cetățeni, companii, ONG-uri, asociații și alții în anul 2009. Am înaintat raportul către președintele Buzek pe 19 aprilie. Acest raport este desigur primul raport anual pe care am onoarea să vi-l prezint de când Parlamentul mi-a făcut cinstea de a mă realege în funcția de ombudsman, de mediator european în ianuarie. Sunt recunoscător uh, încredere în continuare din partea Parlamentului și vă asigur că voi continua să colaborez strâns cu această comisie pentru a promova obiectivul comun de a da cetățenilor europeni beneficii posibile maxime de pe urma drepturilor din tratatele Uniunii Europene. Am investigat plângeri spre proastă administrație în anumite organisme eh, europene care includ diverse comportamente inadecvate de la plăți întârziate pentru proiecte europene până la refuz nejustificat de a prezenta un document sau informații sau pur și simplu nu s-a răspuns la o scrisoare. Spre deosebire de hotărârile judecătorești, deciziile mele nu sunt uh, obligatorii pe plan juridic. Cu toate acestea, utilizez puterea convingerii pentru a se ajunge la soluții pe bază prietenească, astfel încât și organismele europene respective și uh, reclamantul să fie mulțumiți. Serviciile mele pot astăzi să fie mai flexibile și uh, merg mai rapid decât în tribunal. Și un aspect foarte important din partea multor reclamanți Evident, uh, soluțiile mele sunt gratuite. După intervenția mea, instituțiile și organismele adesea au uh, plătit facturi, au plătit dobânzi, au eliberat documente, au remediat anumite nedreptăți și au pus capăt discriminării. În 2009 am primit un total de 3098 plângeri de la cetățeni, societăți comerciale, asociații, organizații neguvernamentale, birouri regionale și alții ceea ce reprezintă aproape 10%, cu 10% mai puține plângeri decât în 2008. Poate veți fi surprins să auziți că mi se pare această reducere a numărului total de plângeri ca fiind încurajatoare. O să vă explic de ce în câteva momente. pun eforturi pentru a ajuta fiecare reclamant care se adresează mediatorului chiar și atunci când plângerea nu ține de mandatul meu. În ianuarie 2009, am lansat uh, un ghid interactiv pe noul uh, website care este accesibil în toate cele 23 de limbi ale Uniunii Europene. Acest ghid vrea să orienteze <clears throat> reclamatul pentru organismul care este cel mai adecvat destinatar, serviciile mele, serviciile ombudsmanului uh, național sau regional în statul membru, mecanisme de soluționare, rețeaua Solvit transfrontalieră de la lansare pe 5 ianuarie și sfârșitul anului 2009, ghidul a furnizat consiliere pentru peste 26.000 de utilizatori. Cifra de acum a trecut de 33.000 de utilizatori. În această perioadă, 1413 utilizatori ai ghidului au primit sfatul să adreseze petiții Parlamentului European. A fost al treilea cel mai des uh, oferit sfat către utilizatori. Reducerea numărului total de plângeri înaintate către mine reflectă faptul că profitarea de pe urma ghidului interactiv, acum mai mulți cetățeni găsesc adresa corectă care să se adreseze de prima dată, reducând numărul de plângeri care nu pot fi admise. Asta a fost o solicitare îndelungată a acestei comisii și a Parlamentului către mediatorul european. Să nu subestimăm cât de important pentru cetățeni să fie orientați către uh, organismul cel mai adecvat care să se ocupe de plângere de la bun început, să evite frustrările și întârzierile asociate cu identificarea faptului că au trimis plângerea la instituția care nu se ocupă de problema respectivă. Înseamnă de asemenea că plângerile sunt soluționate cu eficacitate și prompt, asigurând că cetățenii pot să se bucure pe deplin de drepturile în baza dreptului comun. Un aspect uh, foarte important final este că reducând proporția de plângeri inadmisibile pe care le primește, instituția mediatorului european va putea să ajute mai bine pe cetățenii care au plângeri care sunt admisibile în baza mandatului meu. Rezultatele pe care biroul meu le poate obține pentru acești cetățeni sunt fără îndoială cele mai uh, fructoase și mulțumitoare aspecte din activitate. Cu ghidul interactiv consider că cetățenii primesc uh, un serviciu îmbunătățit din partea noastră. În 2009, biroul meu a închis 318 anchete. Majoritatea anchetelor, adică 70% din total, au fost finalizate în decurs de un an. Peste jumătate, 55% au fost finalizate în termen de 3 luni. În medie, anchetele au durat 9 luni pentru finalizare. Majoritatea anchetelor s-au referit la Comisia Europeană, urmată de Parlamentul European. EPSO și Consiliu. Mă bucur să remarc că în 2009 56% din toate investigațiile au fost fie soluționate de către instituție, fie au dus la o soluție amiabilă, ceea ce reprezintă o mare îmbunătățire față de anul 2008, acum, unde procentul echivalent era de 36%. În 35 de cazuri am, observat, am făcut aviz critic, ceea ce e o îmbunătățire semnificativă în comparație cu în 2008, când am emis astfel de observații critice în 44 de dosare, sau în 2007, când 55 de astfel de observații critice au fost emise. Reducerea constantă e o veste bună. Cu toate acestea, mai sunt încă prea multe. În ce privește originea plângerilor, Membrii o să găsească detalii despre plângeri pe țară în raportul anual și în um, documentele incluse pe ultima pagină a documentului rezumativ pe care sper că l-ați primit în limba dumneavoastră. Atunci când o instituție nu se conformează cu recomandările și în cazurile care ridică chestiuni de principiu fundamentale, pot să emit un raport uh, special către Parlament. În 2008 am trimis Parlamentului un astfel de raport referitor la discriminare pe bază de vârstă la Comisie. Am fost mulțumit să observ că această comisie a tratat acest raport special uh, în mod foarte rapid. Domnul, raportul domnului Martinez, uh, adoptat în plenară în 2009, a reflectat în întregime preocupările pe care le exprimase. În ultimii trei ani am făcut eforturi deosebite de conștientizare în legătură cu serviciile pe care le pot oferi companiilor, asociațiilor, ONG-urilor, autorităților regionale, altor grupuri țintă, adică oricine care se implică în proiecte sau programe europene și care tratează direct cu administrația Uniunii Europene. În 2009 am intensificat eforturile de a discuta cu potențiali reclamanți, organizând o gamă de manifestări cu ONG-uri, grupuri de interes, societăți, grupuri de specialiști, think tanks, activități combinate cu rezultatele impresionante obținute pentru reclamanți au dus la o creștere de 85% în mass media în ce privește activitatea mediatorului european în 2009. Creșterea numărului de anchete deschise de la 293 la 335 în baza unor plângeri primite în 2009 trebuie să fie atribuită parțial acestor activități. Pentru a asigura pe mai departe conștientizarea în legătură cu activitatea Mediaporului, am intensificat cooperarea cu alte rețele de soluționare a problemelor și de informare, cum ar fi Europe Direct și Solvit. În 2009, de departe, afirmațiile cele mai frecvente pe care le-am examinat au fost lipsa de transparență a administrației europene. Astfel de alegații au apărut în 36% din toate plângerile, refuzul de a furniza informații, alte tipuri de afirmații, plăți întârziate pentru proiecte europene, incorectitudine, abuz de putere, discriminare și erori procedurale. Să vă dau un exemplu din ultima categorie. Am criticat Comisia pentru că nu a luat notă în ce privește o întrunire cu um, firma Dell într-o investigație antitrust a producătorului de chipuri Intel după o plângere din partea Intel care a spus că reuniunea a vizat un subiect direct legat de anchetă. Am precizat că sper că decizia mea o să ajute Comisia să-și îmbunătățească procedurile administrative, asigurând că viitoarele investigații antitrust sunt pe deplin documentate. Cu un anumit grad de îngrijorare am notat în raport procentul în continuare ridicat de plângeri care se referă la lipsa de transparență. La urma urmelor, o administrație responsabilă și transparentă este cheie pentru a edifica încrederea cetățenului în Uniunea Europeană. Eu nu voi insista asupra dreptului fundamental de acces la documente, așa cum se prezintă în articolul 42 din Carta, articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și mă voi asigura că dreptul de a se adresa ombudsmanului și de a adresa petiții către Parlamentul European, respectiv în articolul 43 și 44 din carte, sunt utilizate așa cum trebuie, astfel încât cetățenii să aibă căi de atac la dispoziția lor. Tratatul de la Lisabona a introdus o nouă formă de participare la viața democrată, democratică a Uniunii Europene și anume inițiativa cetățenilor. Sunt convins că aceasta ar trebui să contribuie la la o mai mare putere a cetățenilor și la emanciparea lor, am înaintat o propunere cu privire la felul în care ar trebui să funcționeze această inițiativă în practică. Și este foarte important ca plângerile cetățenilor care ar putea ajunge la ombudsman să fie identificate la timp și să le fie propuse soluții eficiente. Scopul meu este să promovez o bună administrație din partea Comisiei Europene și astfel să contribui la reușita acestui nou instrument atât de valoros. Voi avea de asemenea obiectivul de a asigura că organizațiile ce îi reprezintă pe cetățeni și societatea civilă au de câștigat de pe urma noilor prevederi ale tratatului în ceea ce privește consultări, consultările, dialogul și schimbul public de puncte de vedere. Aș vrea să mai observ și faptul că dezbaterea actuală referitoare la accesul la documente este foarte importantă pentru transparență. Pentru cei care nu au urmărit această dezbatere, vă amintesc că până acum Comisia a propus modificări aduse la această reg- aceste reguli ale accesului la documente, care, după părerea mea, ar avea ca rezultat accesul la mai puține documente. În martie 2009, Parlamentul a adoptat raportul Cashman, care a preluat multe dintre îngrijorările mele din acest domeniu și a apelat la Comisie să-și modifice propunerea. Sper că propunerea Comisiei va fi într-adevăr modificată pentru a se asigura un acces cât mai larg la documente pentru cetățeni și alți protagoniști. Un alt domeniu de îngrijorare este legat de problema cu care se confruntă Comisia în ceea ce privește plata facturilor către terțe părți, cum ar fi contractori. În ultimii ani am primit peste 30 de plânge legate de întârzieri la plăți din partea ONG-urilor, asociațiilor și altor organizații. În anul 2008 am realizat o anchetă în acest sens, care a confirmat faptul că, deși s-au înregistrat progrese în ultimii ani, Întârzierile la plăți continuă să fie o problemă la comisie. S-au înregistrat întârzieri în peste 1 din 5 cazuri, adică în 20% din toate cazurile. În martie 2009 am inițiat o anchetă suplimentară pentru a vedea ce măsuri a luat Comisia de curând pentru a rezolva această problemă a întârzierilor la plăți. În aprilie 2009, Comisia a lansat o nouă inițiativă legată de obiective pentru o plată mai rapidă a granturilor și contractorilor europeni. Se promovează o plată mai rapidă, mai ales pentru contractorii mai vulnerabili, cum ar fi IMM-urile, cetățenii sau, cetățenii sau ONG-urile. În decembrie 2009, ca parte a contribuției noastre la consultarea publică în ceea ce privește reforma regulamentelor financiare, am subliniat că ar trebui să se țină seama de articolul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale, oferind astfel reguli pe care să le urmeze funcționarii pentru a respecta regulile unei bune administrații. Regulamentul financiar ar trebui să prevadă plă- plăți extraordinare pentru cazuri, pentru a redresa probleme legate cauzate de proastă administrare. Acum aș vrea să mă refer la obiectivele pe care le-am prezentat în trecut. De când mi-am preluat mandatul în 2003, am restructurat oficiul ombudsmanului pentru a deservi 27 de state membre cu 23 de limbi oficiale și pentru a oferi informații cetățenilor în propriile lor limbi. Sunt recunoscător pentru sprijinul pe care mi l-a acordat Parlamentul în calitate de autoritate bugetară, răspunzând favorabil, pozitiv cerințelor mele în sensul asigurării unor servicii de înaltă calitate în cadrul programării multianuale. Mi-am continuat eforturile de a oferi informații de mai bună calitate cetățenilor și posibililor reclamanți. Multe dintre aceste eforturi au fost făcute prin intermediul rețelei ombudsmanului, care constă din 94 de birouri în 32 de țări, acoperind nivelul național și regional din uh, Uniunea Europeană, dar și din țările candidate la aderare, plus Norvegia, Islanda și, de curând, Elveția. Această rețea cooperează zi de zi, își împărtășește experiențele prin intermediul unor seminare și întâlniri, prin newslettere și printr-un serviciu de știri electronice zilnic. Unul dintre scopurile acestei rețele este să se transfere petițiile către ombudsmanul competent sau către organismul uh, respectiv și să se clarifice modul în care funcționează această instituție pentru cetățeni. Rețeaua a adoptat în acest sens o declarație în 2007, care este disponibilă pe site-ul Ombudsmanului European în 23 de limbi. Cel de-al șaptelea seminar al ombudsmanilor național a avut loc în Cipru în aprilie 2009 și atunci ni s-a oferit ocazia de a ne spori și mai mult cooperarea. Doamnă președinte, fac toate eforturile pentru a mă asigura că instituțiile și organismele Uniunii Europene se concentrează pe cetățeni în activitatea lor, încercând să găsim soluții pentru toate problemele care apar și pentru a încuraja cele mai bune practici. În urmărirea acestui obiectiv, păstrez legătura cu comisarii responsabili și am avut întâlniri cu directorii generali din Comisia Europeană, precum și cu secretarul general. În 2009 am adoptat o declarație privind misiunea instituției mele. Ombudsmanul european încearcă să găsească soluții oneste și cinstite, corecte la plângerile aduse și prezentate instituției europene. El are scopul de a clădi încrederea prin intermediul dialogului între cetățenii Uniunii Europene și de a încuraja în alte standarde de comportament la nivelul instituțiilor intenționez să formulez un document strategic care să reflecte principiile din această declarație și care să acopere întregul mandat de 5 ani al instituției Ombudsmanului European. Însă Ombudsmanul European nu poate lucra singur. Pentru o bună administrație este nevoie de efortul concertat al tuturor instituțiilor europene. Trebuie să promovăm mecanismele corecte, să învățăm din greșeli pentru a clădi încrederea cetățenilor. Numeroasele cazuri soluționate în mod amiabil mă încurajează, tocmai pentru că acestea sunt dovezi concrete ale cooperării dintre instituții și ombudsman. Doamnă președinte, cu sprijinul comisiei dumneavoastră și al dumneavoastră, voi folosi reușitele din ultimii ani pentru a-mi duce la bună îndeplinire mandatul, pentru a apropia instituțiile Uniunii Europene mai tare de cetățenii lor. Vă mulțumesc pentru atenție. Yes. Merci beaucoup, Monsieur Diamanduros. Mulțumesc mult, domnule Diamanduros pentru acest raport și pentru toate eforturile pe care le faceți. Ne dăm seama că vă doriți să fiți cât se poate de aproape de cetățenii europeni și asta încercăm să facem și noi în Comisia pentru Petiții. Vă mulțumim și pentru colaborarea pe care ne-o arătați puneți foarte mult suflet în, această, în aceste eforturi și vă mulțumim pentru acest lucru. Euh, euh, voi da acum, voi da acum cuvântul comisiei, doamna Costa Rosa. Bună ziua, de la Secretariatul General al Comisiei. Bună ziua, bună ziua, domnule Diamanduros, mulțumesc pentru prezentarea raportului dumneavoastră anual. Ați vorbit destul de mult despre relația cu Comisia așa că nu mai lăsați foarte multe de spus mie. Suntem uh, în general de acord cu ce a spus dumneavoastră. Profit de ocazie pentru a vă felicita pentru realegerea dumneavoastră, deși a trecut destul de mult uh, de atunci, a fost pe 20 ianuarie, însă procedura a început în iulie anul trecut. În august anul trecut, mă scuzați. Comisia este principalul client al mediatorului european și asta din cauza competențelor acestuia. Și salutăm faptul că anul acesta, în 2009, numărul de plângeri adresate Comisiei a înregistrat o ușoară scădere, ceea ce arată că a existat, au existat și eforturi din partea Comisiei pentru a se găsi soluții amiabile pentru uh, rezolvarea petițiilor și pentru soluționarea dosarelor. Suntem cu toții în serviciul, în slujba cetățenilor, actorilor interesați și, în general, ai societății. În ceea ce privește comisia, domnul Diamanduros s-a întâlnit cu reprezentantul secretarului general al comisiei și uh, cu directori generali. O întâlnire care a fost, cred, foarte fructuoasă și care a fost urmată de mai multe inițiative la comisie. Toate acestea au contribuit, așa cum o spune de multe ori domnul Diamaduros, la a i transmite directorul general faptul că rolul ombudsmanului este să creeze, să dezvolte o cultură a serviciilor și nu o cultură a vinei, culture of blame. Mesajul acesta a fost cât se poate de bine primit. Chiar dacă ne referim la raportul din 2009, aș vrea să spun că domnul Diamanduros se va întâlni cu Colegiul Comisarilor anul acesta Cabinetele încă nu s-au uh, constituit definitiv, încă nu se știe cine ce face. Deci va mai dura până când va avea loc această întâlnire. Agenda este destul de încărcată deocamdată, însă cu siguranță vă promit că această întâlnire va avea loc anul acesta. Un alt lucru pe care nu l-ați menționat. Vă mulțumesc pentru flexibilitatea procedurii telefonice, această rezolvare, soluționarea anchetelor uh, prin uh, telefon în momentul în care serviciile comisiei nu răspund la timp, a fost un, uh, o inițiativă foarte, foarte utilă care permite soluționarea rapidă a unor dosare care altfel ar fi putut dura mult mai mult. Vă felicit și pentru faptul că plângerile sunt soluționate și uh, tratate mult mai rapid decât înainte. Trebuie consultată comisia și apoi din nou reclamantul și apoi din nou comisia, deci procedura nu e deloc simplă, însă uh, dumneavoastră ați uh, accelerat-o. Vă mulțumesc și pentru relația și pentru dialogul cu Solvit și cu Europe Direct și DG.com. Toate aceste lucruri sunt foarte importante și subliniez încă o dată faptul că această campanie de informare pe care ați organizat un mesaj important tuturor țărilor Uniunii Europene și țărilor candidate și chiar i-ați invitat pe cei de la Solvit să participe la o reuniune să știți că aș putea să vorbesc foarte mult despre activitățile ombudsmanului și ale comisiei, însă nu vreau să mă întind și mai mult. Cred că ați înțeles cu toții că relația este una foarte bună și că mediatorul, că ombudsmanul spre deosebire de Curtea de Justiție are dreptul de a iniția propriile sale anchete atunci când îi se pare că ceva nu-i bine. Are, deci, dreptul de a pune degetul pe rană și de a încerca să afle ce se întâmplă pentru a remedia lucrurile. Mulțumesc! Merci, merci, madame. Mulțumesc pentru aceste informații și pentru că ne-ați arătat că doriți și că aveți o colaborare bună cu ombudsmanul. Este foarte important pentru că pentru cetățenii europeni când ceva nu merge înseamnă că întreaga Uniune nu merge bine. Trebuie să ne unim eforturile pentru a fi în slujba cetățenilor. Domnule Diamandros, dacă doriți să interveniți din nou, cum doriți dumneavoastră, doamnă președinte? Atunci voi da cuvântul colegilor Am notat ce a spus doamna Costa Roza și voi reacționa după câteva intervenții din sală. Bine, atunci îi voi da cuvântul doamnei Nelceva, raportoare, și apoi doamna Con, apoi domnul Cashman. Vom lua trei intervenții și apoi mai vedem. Mulțumesc, domnule Diamandouros. Aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru această prezentare exhaustivă. Și sunt de acord cu cele spuse de comisie. Vreau să vă felicit pentru raportul anual 2009. Aș vrea să vă mulțumesc și pentru activitatea de colaborare cu Comisia PETI, pentru că prezența dumneavoastră astăzi se leagă de această colaborare și arată în ce măsură colaborarea dintre Comisia PETI și instituția ombudsmanului este importantă. Este importantă pentru că ea este simbolul reprezentării directe a intereselor cetățenilor și aș vrea să vă mulțumesc pentru acest lucru. Nu spun asta din întâmplare. Aș vrea să menționez două lucruri. Aș vrea să vă felicit pentru realegere și reamintesc astfel legitimitatea Parlamentului European care aduce o, un plus de legitimitate și instituției dumneavoastră. Aș vrea să amintesc și tratatul de la Isabona și noua Carta a Drepturilor Fundamentale cu valoare obligatorie juridică este ca un uh, fir roșu și totodată o nouă provocare. Activitatea ombudsmanului va fi și mai apreciată de cetățeni și urmărită și mai de aproape de Comisia pentru Petiții. Aș vrea să spun că suntem întru totul de acord cu prioritățile dumneavoastră care coincid cu valorile noastre, o bună administrație, acces la documente, lupta împotriva prostei administrații. Vă felicit pentru toate eforturile pe care le faceți în acest sens. Ne-ați prezentat îngrijorările și preocupările dumneavoastră, dintre care pe unele le cunoaștem deja, dar trebuie să subliniem eforturile pe care le faceți și vă încurajăm să continuați această activitate, să continuați găsirea de soluții care să-i mulțumească pe cetățeni. În ceea ce privește durata medie a anchetelor, mă bucur că ea s-a redus. Ne dăm seama că în spatele acestui lucru stau eforturi însemnate. Această contribuție trebuie subliniată și aș vrea să vă fericit în ceea ce privește provocările cu care vă confruntați. Ați vorbit despre calitatea informațiilor, despre consolidarea rețelei europene, despre Europe Direct. Am reținut două lucruri. O abordare bazată pe cetățeni și faptul că ombudsmanul nu poate lucra singur. Comisia PETI este de acord și susține această abordare bazată pe cetățeni. Iar atunci când spuneți că munca ombudsmanului este strâns legată de alte instituții, vă dau dreptate și, în fine, vreau să vă spun că puteți conta pe sprijinul Comisiei PETI și sper că această colaborare, care până acum a fost atât de fructuoasă, va rămâne la fel și pe viitor. Mulțumesc!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 În primul rând, cred că toată lumea ar trebui să uh, sărbătorească faptul că cei de la comisie s-au convertit. Știm că întotdeauna cea mai mare bu bucurie este atunci când chiar și un singur păcătos uh, regretă păcatele sale. Așadar, mă bucur foarte mult să aud că cei de la comisie, comisie sunt de acord cu uh, ombudsmanul. Poate așa vom putea să mergem mai departe. Bineînțeles, transparența este problema uh, ce durează de cel mai mult timp. Uh, mi-amintesc uh, în Parlamentul danez, am petrecut mulți ani în Parlamentul danez și în Parlament, că mi-amintesc că de fiecare dată discutam cât este de important să știe cetățenii ce se întâmplă, dar când ajungeam la fapte, se făcea tot ce se putea pentru a nu asigura acest acces. Este o luptă continuă. Chiar și atunci când o câștigăm, trebuie să rămânem pe front. Și aici aș dori să vă întreb. Putem face ceva cu privire la acea înștiințare formală, acea scrisoare de înștiințare formală? pentru că se pare că este confidențială. Avem o serie întreagă de astfel de scrisori în Danemarca ce țin de mediu și ar trebui să fie deschise, cel puțin conform vechilor convenții, să fie accesibile. Fica mea este președinta Comisiei pentru Mediu în Danemarca și ea a primit uh, aceste înștiințări și fiind confidențiale nu a putut să mi le dea mie. Și eu, vorba aceea, sunt mama ei. Dar uh, ar trebui să, se, să fie publică, uh, să fie publice aceste scrisori, pentru că cetățenii sunt păstrați în afară. Este, practic, o lipsă de comunicare. Poate îmi veți spune că nu puteți uh, răspunde acum și vom discuta cu altă ocazie, dar aș dori să putem face ceva în această privință. Mă bucură faptul că um, domeniul asupra căruia lucram noi, și anume uh, Banca Europeană de Investiții, uh, situația în acest domeniu se îmbunătățește și ar fi bine dacă am putea să ne asigurăm că respectă principiile Uniunii Europene. Vă mulțumesc și pentru asta. Iar apoi aștept cu nerăbdare, bineînțeles, să uh, citesc mai uh, în detaliu raportul dumneavoastră, pentru că nu am avut ocazia să o fac. Domnul Cashman. La president, uh, congratulations, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă felicit, uh, domnule Diamanduros, pentru raportul excelent și pentru munca depusă în decursul anului trecut. În mod obișnuit sunt de acord cu doamna Ocken, dar pentru a accepta um, conceptul de păcat, um, trebuie să să-l recunoști ca atare, iar eu ca ateu nu pot face asta, dar am înțeles care este ideea pe care dorește să o sublinieze doamna Ocan. Eu am, uh, m-am ocupat de raportul pentru revizuirea uh, regulamentului pentru accesul la uh, documente publice 1049 pe 2001. Um, multe dintre aspectele pe care le-ați menționat și problemele pe care le-ați menționat au de-a face cu accesul la documente. Este vorba de printre altele, uh, proceduri de uh, achiziții, competiție și așa mai departe. Întrebarea mea este următoarea. Care sunt instituțiile care solicită mai multe documente? Parlamentul, Comisia, Consiliul? Care este nivelul de cooperare cu aceste trei instituții? Și care este conflictul între noțiunea de acces la documente și noțiunea de acces la informații? Pentru că de multe ori baza legislativă este foarte diferită și apar confuzii în rândul cetățenilor, ONG-urilor și altora. În plus, aș vrea să știu dacă există o instituție anume care are rețineri în a oferi uh, documentele um, și de a le face publice uh, și cum puteți noastră avea acces la ele conform uh, regulamentului 1049? Domnul Diamandoros, apoi doamna Bănescu și apoi uh, doamna Acuman care a mai cerut cuvântul. Euh, Domnule Diamanduros, uh, vreți să luați cuvântul acum? Și apoi doamna Băsescu și apoi cealaltă colegă. Mr. Diamandouros, I would like to congratulate... Domnule Diamandouros, aș vrea să vă <clears throat> felicit pentru raportul prezentat astăzi. Este păcat că majoritatea colegilor nu sunt prezenți aici, inclusiv președintele comisiei noastre. Doream să vă spun că <clears throat> am observat că instituția Ombudsmanului European <clears throat> lucrează cu mare promptitudine pentru că luna trecută eu am trimis o plângere și am primit imediat uh, un răspuns foarte clar și prompt de la dumneavoastră. Deci știu că această instituție funcționează cu promptitudine. După cum am spus pe până dreptate, inițiativa cetățenilor o să introducă o nouă, cu totul nouă de democrație participatorie în UE. Va da mai mare putere cetățenilor. După părerea dumneavoastră, care sunt principalele probleme care ar putea să apară în uh, implementare și în exploatarea acestor noi instrumente foarte valoroase pentru cetățeni. Asta era tot ce doream să vă întreb la obiect. Vă mulțumesc. Doamna Sara Loca? Yes. Da? Thank you. I apologize, Mrs. Băsescu. Doamna Băsescu, n-am înțeles foarte bine la ce instrument v-ați referit. Ați putea repeta, aș putea să vă dau un răspuns. Despre inițiativa cetățenilor. La aceasta mă referam? Yes, thank you. Da, doamnă președinte, vă mulțumesc. Aș vrea și eu personal să-l felicit pe domnul Diamandoros pentru raport. și pentru toate proiectele de activitate comună viitoare. Poate doar o propunere pentru un nou act normativ Știm că articolul 298 din tratat promite standarde bune și servicii eficiente pentru Uniunea Europeană, dar nu e suficient de precis. Sprijiniți ideea vehiculată în prezent la diverse comisii din Parlament de a elabora un nou regulament privind funcționarii publici în uh, Uniunea Europeană. Ați înțeles întrebarea? Vă referiți la crearea unei noi legi administrative? Da. Înțeleg și pot să fac niște comentarii sub forma unui regulament cu caracter obligatoriu. Mulțumesc foarte mult. Cuvântul domnului Hefner nu vă deranjează și răspundeți după aceea. Mulțumesc. Yes, thank you. Only if... Mulțumesc. Dacă vreți să răspundeți înainte, nu e prea mult. Întotdeauna vă stau la dispoziție în Parlamentul European. Mulțumesc. Aș dori să revin la două aspecte menționate de dumneavoastră. La sfârșitul raportului. M-aș referi la două aspecte care se leagă de chestiuni de care ne ocupăm în acest Parlament în acest moment. Una este accesul la documente, unde în Comisia privind afaceri constituționale avem un nou raport în lucru nu știu cum se, raportul Ieta Michi, după ce colegul Cashman a, în perioada precedentă s-a ocupat de acesta. Și cred că ar fi foarte util să integrăm viziunea și părerile dumneavoastră exprimate aici, pe care le-ați mai exprimat și în trecut, în acest raport. Deci v-aș solicita ca în pregătirea acestui raport să ne ajutați cu experiența dumneavoastră în această activitate în ce privește accesul în diverse dosare la care v-ați referit, și porțile și celelalte, pentru a avea un raport bun, fiindcă văd aceeași tendință ca și aceea menționată de dumneavoastră, că Comisia este tot mai reticentă și mai reticentă în această sferă. Un alt aspect inițiativa cetățeanului european, unde avem comentariile dumneavoastră privind Cartea Verde, care au fost foarte utile. Acum avem deja proiectul de legislație și ar fi util să auzim comentariile dumneavoastră cu privire la acest proiect de regulament și v-aș propune să vă invităm atunci când va fi munca la raport în această comisie să ne împărtășiți punctele dumneavoastră de vedere Și aș ridica și o altă problemă. Cum vedeți uh, dumneavoastră rolul Ombudsmanului European în procesul cu inițiativa cetățenească la diverse puncte? Un ar fi de la bun început cu aceste inițiative când e vorba de chestiunea admisibilității. Comisia în proiectul său de legislație propune ca de exemplu inițiative care merg împotriva valorilor Uniunilor, Uniunea Europene n-ar trebui să fie primită, acceptată. Ce a spus comisarul Șefcovici, niște inițiative idiote. Nu există nicio procedură legală în acest proiect de regulament, nicio propunere clară. Cine decide ce să facă cetățenii dacă ei nu consideră că s-a luat decizia adecvată și e bine fundamentată. Vedeți un rol pentru ombudsmanul european acolo și pentru ombudsmanul european, de exemplu, atunci când e vorba de inițiative cetățenești care au putut să strângă un milion de semnături, dar Comisia decide totuși să nu întreprindă nicio acțiune am putea noi atunci să transferăm uh, propunerea către ombudsman pentru a vedea ce alt ajutor sau uh, consiliere, ce sfaturi s-ar putea da, fiindcă mă tem că dacă totuși un milion de cetățeni din întreaga Europa au strâns semnături și până la urmă nu se întâmplă nimic, asta e o problemă. Care sunt punctele dumneavoastră de vedere în acest sens? Vă mulțumesc. excusez-moi. C'est à vous maintenant. Da, acum e rândul dumneavoastră. Donc, merci beaucoup, madame. Je vais commencer faire... Mulțumesc. O să încep comentariile în franceză ca să pot să răspund la întrebările care mi-au fost puse în franceză și apoi o să continuu în engleză pentru întrebările formulate în engleză. În ordinea în care le-am primit. și sunt la dispoziția dumneavoastră. Pentru început aș vrea să mulțumesc doamnei Costa Rosen pentru toate lucrurile afirmate. Mă bucur să văd că Comisia acceptă eforturile făcute în permanență de mediator de aproape șapte ani pentru a promova acest uh, cultură a serviciului și a elimina cultura învinovățirii. E un lucru extrem de important și apreciez foarte mult faptul că din partea comisiei, a comisarilor și a directorilor generali și a secretarului general am primit multe încurajări. În ce mă privește pe mine, avem multe lucruri încă de rezolvat, mai sunt multe lucruri de încercat, de acționat împreună Mă bucur foarte mult să aud din partea dumneavoastră că există posibilitatea să avem o reuniune cu Colegiul Comisarilor în acest an. Mi se pare extrem de important să putem să informăm colegiul ca atare, dincolo de întâlnirile bilaterale pe care le am cu diversi comisari eh, pe plan individual, pentru a putea explica ce înseamnă această cultură a serviciului. Știți foarte bine că în comisie și în celelalte instituții, de asemenea, există o diviziune internă. Există unele părți ale instituției care acceptă cu căldură ideea de a fi proactivi față de cetățeni și pentru a promova această cultură sau cult al serviciului, alții care continuă să fie mai mult sau mai puțin reticenți pentru că poate n-au înțeles pe deplin despre ce e vorba. Și asta aș vrea să fac cu ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru oferta de colaborare. Pentru doamna Nedălciova. Din nou, vă mulțumesc pentru observații și pentru aprecierile exprimate față de activitatea noastră. Cu siguranță, mediatorul depinde de Parlament legitimitatea cu care mediatorul este investit din cauza faptului că este și sper că și pe viitor ales de către Parlament implică evident această procedură și acest proces de legitimare care mi se pare extrem de important pentru ce se numește în francez? E o frază care îmi place. L'autorité morală. Autoritatea morală. Și vreau să putem continua să ne bizuim pe această colaborare fructuoasă cu Parlamentul și în special cu această comisie de petiții, care este evident celălalt mecanism al Uniunii care poate să ofere un chip uman către cetățeni. Iată de ce sper să pot să continuăm să construim cu sprijinul dumneavoastră și cu încurajarea dumneavoastră. Trebuie de asemenea să insist asupra faptului că am putut reduce timpul necesar pentru finalizarea cazurilor. Menționez că după 2004 a existat o explozie enormă. A avut o creștere cu 55% față de 2003 și ne-au trebuit vreo 3 ani să putem uh, diminua și acum am depășit acest obstacol și în special cu combinația de flexibilitate pe care a menționat-o doamna Costa Rosa, utilizând multe proceduri flexibile, cum ar fi procedurile telefonice, am reușit să reducem timpul necesar pentru finalizarea la mai puțin de un an și sper că este și un indiciu al aplicării în interiorul mediatorului a principiului acestei culturi a serviciului. Cum a spus, sunt multe lucruri care nu sunt cu totul noi, dar încercăm să aprofundăm lucrurile care sunt de o importanță primordială și fundamentală și să profităm în special de două lucruri. Faptul că acum carta are caracter obligatoriu juridic și în consecință Articolul 41 și principiul bunei administrări este un drept fundamental începând cu ratificarea tratatului de la Lisabona și apoi să încercăm să avansăm, doamnă, pe un câmp extrem de dificil de a da conținut în celebrul sens al termenului fair, care e atât de greu de tradus în engleză. Da, atât corectitudine, dreptate, justiție, cum să dăm conținut pentru buna administrare, dincolo de conținutul care în mod inevitabil o să-l dea tribunalele acestui sens, pentru că este sensul corectitudinii. Acest simț al corectitudinii este de importanță primordială în articolul 41. Sunt cele două axe pe care aș dori să acționez. Din nou, multe mulțumiri pentru observație. Doamna Aken, vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Apreciez sprijinul dumneavoastră și întotdeauna suntem recunoscători deputaților care, sprijin, care ne acordă sprijin. Am notat uh, îngrijorarea noastră cu privire la scrisorile oficiale de informare și uh, aș prefera să vă ofer un uh, răspuns în scris pentru a vă da uh, recomandări juridice concrete. După cum știți, eu nu sunt uh, jurist, deci uh, n-aș dori să vă dau informații care să nu fie exacte. Dar situația este cam așa. Tratatele și jurisprudența curții recunosc uh, discreția um, și faptul că cei de la comisie au latitudine pentru a alege, um, pentru a uh, acorda acest acces. Discreția comisiei este recunoscută dar și se intervine numai acolo unde ar putea exista abuzuri. Ca să vă dau un exemplu concret, eu nu pot și nu vreau să Um, mă implic și să intervin în uh, decizia Comisiei de a trimite uh, un caz în instanță sau nu. Dar pot interveni acolo unde Comisia nu uh, acționează, deci unde își folosește puterea discreționară pentru a nu reacționa. Mă bucur să văd că a existat o schimbare a situației la comisiei și că au decis că trebuie să decidă, dar că au puterea discreționară pentru a vedea cum decid. Am uh, notat uh, întrebarea dumneavoastră cu privire la aceste scrisori oficiale de înștiințare. Domnule Cashman, vă mulțumesc pentru uh, remarcile dumneavoastră. Dați-mi voie să sugerez faptul că există uh, atât etică religioasă cât și etică seculară. Am putea spune că există și păcate seculare. Dacă îmi permiteți, uh, doamnă președinte, cred că este un comentariu pe care uh, când mi s-a spus că chiar și Isus m-ar ierta, pentru mine ca ateu asta a fost uh, irelevant. Bineînțeles, uh, spune uh, ombudsmanul, acest lucru nu este relevant în acest caz. Așadar, domnule Cashman, dați-mi voie să vă spun că este inevitabil ca um, majoritatea documentelor care au de, majoritatea plângerilor care au de-a face cu accesul la um, documente să aibă de-a față cu comisia. Având în vedere faptul că cei de la comisie sunt două treimi din uh, funcționarii și din uh, oficiile europene, este clar ca, cei de la, uh, ca plângerile să fie de cele mai multe ori legate de comisie. Dar asta nu înseamnă că uh, cei de la comisie sunt uh, cei cu cele mai multe plângeri din punct de vedere procentual. Dar, da, Într-adevăr, 56% uh, din plângerile pe care le primesc au, au de-a face cu Comisia, apoi Parlamentul 12% și apoi cred că urmează EPSO cu sub 10%, Consiliul cu 2%. Aceasta este um, procentajul în cazul tuturor plângerilor, nu, uh, mai ales cele ce țin de accesul la documente. Pot să vă spun că în cele mai multe cazuri, și subliniez asta, uh, Um, cooperarea cu Comisia este una bună. Comisia, ca majoritatea instituțiilor, um, arată o oarecare um, lipsă de uniformitate, în sensul că există departamente care vor să coopereze cu ombudsmanul european și vor să ofere acces și există alte um, departamente, unități care sunt mai reticente la asta. De aceea uh, urmează să mă întâlnesc cu serviciul juridic al uh, comisiei, cu domnul Romero, pentru a încerca să uh, obținem progrese în domeniile unde serviciul juridic joacă un rol important. Dar am un uh, nivel bun de cooperare cu cei de la comisie, chiar dacă uneori există unele reticențe, ba chiar refuzuri. Cooperarea cu Parlamentul este bună în ceea ce privește accesul la documente. Anul trecut am reușit să rezolv o serie de astfel de cazuri Bineînțeles, nu trebuie să vă amintesc că au existat momente în trecut ce țineau mai ales de domeniul financiar și de finanțele deputaților care au dus la conflicte. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat uh, de mulți ani. Însă vă spun, domnule Cashman, că așa cum este statutul uh, ombudsmanului european și așa cum este prevăzut în tratat stat, uh, rolul ombudsmanului, eu trebuie să aplic uh, reglementările. Și dacă apar uh, cazuri similare cu cele din trecut, nu voi putea să aplic legea în mod diferit față de cum am aplicat-o în trecut. Dar sper că Parlamentul uh, va lua în considerare aceste probleme de dragul transparenței. În ceea ce privește Consiliul, avem cele mai puține reclamații cu privire la accesul la documente, revizuirea statutului de anul trecut, a oferit uh, o definire mai strictă a documentelor confidențiale. Acest lucru apare de multe ori în procesul interguvernamental Vestea bună este că prima uh, procedură cu privire la accesul la un document uh, categorizat uh, ca pe cea mai joasă, la cel mai jos nivel de confidențialitate a fost rezolvată. Am reușit să găsim o cale de a face față acestor aspecte delicate și sunt convins că vom putea face acest lucru și în viitor. Cred că acestea erau răspunsurile pe care vi le datoram. Doamnă Băsescu, vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Mă bucur să primesc evaluări pozitive ale activității noastre, dar, bineînțeles, mă bucur întotdeauna și să primesc uh, observații critice, pentru că asta ne ajută să uh, lucrăm la o calitate mai înaltă. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, aș dori să răspund la toate întrebările ce mi s-au adresat în acest sens uh, în același uh, timp. Deci să nu credeți că doar amân răspunsul, ci vă voi da un răspuns la toate întrebările cu privire la acest aspect. Ombudsmanul nu poate să se ocupe de noi, legisla noi legislații. Aceasta este uh, munca dumneavoastră ca deputați. Eu trebuie să intervin atunci când dumneavoastră ați adoptat o lege și ea este implementată și trebuie să văd dacă este implementată în mod corect sau nu. Așadar, ce pot să fac este să monitorizez eforturile ce țin de legislație și care afectează cetățenii, bună administrație, munca ombudsmanului, drepturi civile. Și apoi să mă bazez pe cooperarea cu, acest, cu această comisie pentru a informa Parlamentul și astfel pentru a permite Parlamentului să intervină, dar, bineînțeles, uh, dumneavoastră, ca for independent, puteți decide cum veți interveni. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la crearea unui drept administrativ, acest este prevăzut în articolul 298 din tratat, această posibilitate este prevăzută acolo. Predecesorul meu și cu mine am, încep, am încercat să promovăm asta și am descoperit că instituțiile nu sunt pregătite în totalitate să meargă în această direcție. Am discutat aceste aspecte cu doamna Wallström când era vicepreședinta comisiei și, și dumnea ei a dorit să obțină progrese în acest sens, însă într-o analiză finală, poziția comisiei a fost uh, următoarea. Vizualizăm o posibilitate a acestui lucru, ca acest lucru să se întâmple în viitor, dar nu acum. Bineînțeles, aici procesul legislativ ar trebui să uh, fie dus la capăt. Dați-mi voie să vă spun ceva ce s-ar putea să fie controversat, dar trebuie spus. Crearea unui drept uniform ar fi un progres pentru cetățeni, pentru care exista un singur set de reguli. Însă, rolul special al ombudsmanului este de a putea lucra dincolo de lege, nu în afara legii, ci dincolo de aceasta. De multe ori creez confuzie um, interlocutorilor mei când le spun că există viață dincolo de legalitate, nu în afara legalității. Este o diferență aici. Și există o diferență între legalitatea care de, definește minimul cerut de către lege și bună administrație care trebuie să meargă dincolo de lege. Pentru că o bună administrație nu este cea care face uh, minimul și nu încalcă legea. O, bună administrație trebuie să facă mult mai mult decât să nu încalce legea. existența unei legi restrânge uh, activitatea ombudsmanului, însă eu sunt convins că acesta va reuși să acționeze dincolo de restrângerile legalității pentru a promova bună administrație și pentru a ajuta pe cetățeni. Așadar, dacă există o lege, profit de ea și construiesc pe ea pentru a construi bună administrație. Ca să trec la întrebarea domnului Hefner și să vă răspund și dumneavoastră la întrebare, doamnă Băsescu. De la bun început, domnule Hefner, trebuie să vă spun că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru oferta dumneavoastră de colaborare. Întotdeauna răspund rapid și cu plăcere la invitații din partea Parlamentului și comisiilor Parlamentului, dar și ale celorlalte instituții pentru a coopera în promovarea cetăț- intereselor cetățenilor. În ceea ce privește domeniul accesului la documente, aș fi încântat să asist um, Comisia pentru Afaceri Constituționale pentru a obține um, progrese în acest sens. Dați-mi voie în calitate de grec să vă felicit pentru accesul dumneavoastră finlandez. Bineînțeles, uh, vă stau la dispoziție pentru um, Comisia pentru Afaceri Constituționale. Trebuie numai să mă anunțați și voi, uh, voi fi disponibil ceea ce privește inițiativa cetățenească, mi-am exprimat poziția în nenumărate rânduri și în cazul uh, și în, în timpul perioadei de consultație um, stabilită de către comisie. Părerea mea este că este un instrument foarte important care trebuie uh, monitorizat cu grijă pentru a ne asigura că nu există dezamăgiri din partea cetățenilor. Eu sunt de părere, și cred că mulți sunt de aceeași părere cu mine, că un milion de cetățeni în era internetului nu este greu de obținut, deci un milion de semnături. Există infrastructură și se pot obține foarte ușor un milion de semnături. Așadar, instituțiile trebuie să se asigure că cetățenii Uh, inițiativa cetățenească va fi uh, utilizată, va fi coordonată în multe cazuri cu Comisia. Dar nu trebuie să fie un mecanism care să fie numai în beneficiul Comisiei. Trebuie să fie un mecanism care să permită Parlamentului să intervină astfel încât să se asigure că prevederile tratatului de la Lisabona, care prevăd un mai mare dialog, un uh, contact mai strâns între acest Parlament uh, și parlamentele naționale și așadar participarea cetățenilor, sunt promovate de către Parlamentul European, astfel încât cetățenii să beneficieze de pe urma activităților atât a Comisiei cât și a Parlamentului. De aceea am și făcut uh, propunerea pe care vă voi pune la dispoziție cu plăcere dacă o doriți, să existe o diviziune a muncii între Parlament și Ombudsman pentru asigurarea integrității procedurale a inițiativei cetățenești. Astfel încât ombudsmanul să poată să ia decizii cu privire la aspectele juridice ale procedurii, cu privire la vizibilitate, înregistrări și așa mai departe, pentru că este sigur că vor exista plângeri la ombudsman, cum vor exista și la Comisia PETI cu privire la proceduri. Așadar, am făcut o propunere spunând că Parlamentul ar trebui să se ocupe de aspectele politice, așadar de conținutul acestor inițiative, astfel încât să se evite situația în care, după adunarea unui milion de cetățeni, unui milion de semnături, Comisia să spună că petiția sau inițiativa este inadmisibilă și cetățenii să se, să se simtă trădați. Asta este uh, ceea ce am propus eu, ca Parlamentul să analizeze conținutul, substanța acestor uh, inițiative și să ajute Comisia să își exercite mandatul conform uh, regulamentului și, bineînțeles, în beneficiul tuturor cetățenilor. Și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a veni în comisiile Parlamentului Uh, și pentru a uh, vă prezenta poziția mea. Vă mulțumesc. Mulțumim mult, domnule mediator, domnule Diamanduros, pentru toate aceste răspunsuri constructive. Mai sunt încă multe de făcut. Vă rugăm să faceți în continuare toate eforturile ca și până acum. O să vă dau din nou cuvântul pentru raportul special și apoi îi voi da cuvântul și raportoarei noastre, doamne, doamna Palieri. Nu vreau să mai vorbesc prea mult și v-aș ruga să, să fiți și dumneavoastră concis, pentru că mai avem și alte lucruri de, de rezolvat până la 12 și jumătate. Doamnă președinte, voi fi mai concis în prezentarea raportului special pentru că nu e atât de extins ca raportul anual. Ce e fire să fie așa. Chairman, honorable members, thank you for this Doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pen, pentru ocazia de a vă face o scurtă prezentare, conform acordului nostru, de a apărea în fața dumneavoastră de câte ori am de prezentat un raport special. Acest, aceste rapoarte speciale sunt uh, ultima armă de care dispune ombudsmanul european. După cum vă spuneam, deciziile mele nu sunt obligatorii juridic. De aceea mă bazez pe capacitatea mea de convingere de a impune niște argumente rezonabile, iar numărul extrem de mic de rapoarte speciale pe care le-a prezentat ombudsmanul Parlamentului, adică 17 în 14 ani și jumătate, stă dovadă pentru colaborarea dintre instituții în majoritatea covârșitoare a cazurilor. O parte din contextul acestei colabora- colaborări însă se bazează tocmai pe posibilitatea de a întocmi aceste rapoarte speciale. De multe ori, această posibilitate este exact argumentul care convinge instituțiile implicate să-și modifice poziție. Aceste rapoarte nu ar trebui prezentate și întocmite foarte frecvent, ci doar în cazul unor cazuri speciale și foarte importante, când trebuie să se recurgă la ele. Parlamentul European are o poziție suverană în ceea ce privește rapoartele speciale ale ombudsmanului, atât pe fond și, cât și pe formă. Însă, sper că în momentul în care analizează aceste rapoarte speciale, Parlamentul va ține seama de dreptul fundamental al cetățenilor, conform Cartei Fundamentale, care acum, conform Tratatului de la Lisabona, are putere juridică. Din motivele pe care vi le-am prezentat, aceste rapoarte speciale și răspunsurile Parlamentului la ele reprezintă temelia activității ombudsmanului. Am prezentat un raport special Parlamentului pe 24 februarie anul acesta cu privire la ancheta mea în cazul 676 pe 2008 RT. Sunt de părere că Comisia nu a cooperat onest cu ombudsmanul în această anchetă și solicit prin intermediul acestui raport special asistența Parlamentului pentru a ne asigura că pe viitor Comisia își va respecta datoria de a coopera. Contextul acestui caz este următorul. În martie 2007, o organizație neguvernamentală în domeniul protecției mediului a solicitat accesul la anumite documente conform regulamentului 1049 pe 2001. Documentele se refereau la documente dintre, eh, la, la întâlniri dintre comisie și anumiți producători de automobile referitoare la eh, emisiile de dioxid de carbon. În noiembrie 2007, Comisia a acordat acces la 15 din 18 scrisori trimise comisarului de la vremea respectivă, Verheugen. Însă, în cazul a trei scrisori trimise de Porsche, comisia a refuzat accesul pe motivul că dezvolvirea acestor scrisori ar dăuna intereselor comerciale ale companiei respective. Plângerea a ajuns la ombudsman. În septembrie 2008, serviciile mele au cercetat scrisorile la sediul comisiei și pe baza acestei analize, pe 27 octombrie 2008, am ajuns la concluzia că refuzul accesului din partea comisiei nu fusese îndreptățit. De aceea am întocmit o recomandare către comisie în sensul acordării de acces la toate aceste scrisori sau măcar o, o um, publicare parțială. Conform articolul 3, aliniatul 6 din statutul um, întocmit de Parlament pentru Ombudsman, Comisia avea la dispoziție 3 luni să-mi trimită un răspuns la proiectul de recomandare. Termenul era, deci, 31 ianuarie 2009. Comisia nu mi-a răspuns și a solicitat o prelungire a termenului pe 30 ianuarie, deci cu o zi înainte de expirarea sa. Apoi Comisia a solicitat încă o prelungire a termenului pe 23 februarie și încă una pe 26 martie 2009. Am mai cerut apoi încă o prelungire a termenului pe 29 aprilie 2009 și încă una pe 29 mai 2009 și apoi încă una pe 26 iunie 2009. Noi am fost de acord cu toate cererile Comisiei de a prelungi termenul limită și pe 3 iulie 2009 am scris Comisiei spunând că nu înțeleg de ce întocmirea unui aviz detaliat durează atât de mult și că au avut nevoie pentru aceasta de șase prelungiri a unui termen care deja era suficient de generos. Pe 16 iulie am primit răspunsul de la comisie în care îmi spuneau că nu poate să-mi oferă un răspuns de fond pentru că în continuare nu încheiase consultările cu partea terță, adică Porsche. În septembrie 2009, la 10 zile după proiectul de recomandare, Comisia m-a informat că a decis să acorde un acces parțial la aceste scrisori și că uh, întocmise niște versiuni editate ale acestora și mi-a spus că intenționează să informeze pe cei de la Poșe cu privire la această decizie. Pe 27 octombrie 2009, comisia mi-a explicat că decizia de a informa pe cei de la Porsche fusese trimisă spre traducere și că urma să fie trimisă companiei la începutul lui noiembrie. Pe 9 noiembrie 2009 am trimis o altă scrisoare comisiei solicitând o copie a scrisorii de informare trimisă către Porsche și solicitând să fiu, să fiu informat cu privire la finalizarea procesului. În decembrie 2009, serviciile comisiei au, le-au informat pe ale mele telefonic că, o scrisoare de că această scrisoare de înștiințare va fi trimisă curând, în curând la Porsche. Însă, până pe 24 februarie 2010, când am um, întocmit eu raportul special către Parlament, eu nu fusesem informat, nu primisem această scrisoare de înștiințare și nici nu mi se uh, transmisese altceva. După intrarea în funcția noii comisii, într-adevăr, s-a acordat accesul la aceste scrisori, dar la peste 15 luni după inițierea procedurii, în timp ce termenul conform statutului ombudsmanului este de doar 3 luni, și conform uh, articolului 238 din tratat. Explicațiile prezentate de comisie au fost neconvingătoare, iar în diferitele sale comunicări pe această temă, comisia a explicat că nu își poate respecta obligația de a răspunde proiectului de recomandare din cauza consultărilor care nu se încheiaseră încă, consultări cu Porsche. Comisia a justificat faptul că aceste consultări au durat atât de mult cu două argumente. Unu, că se aștepta obținerea unui rezultat pozitiv, favorabil în negocierile cu Porsche în ceea ce privește publicarea informațiilor, divulgarea informațiilor și, doi, că era nevoie să acorde Porsche un timp suficient pentru a face apel față de decizia Comisiei de a face publice aceste informații. Amintesc în acest context că în cadrul consultărilor din articolul 4, alineat 4, regulamentul 1049, Comisia trebuie să stabilească un termen limită până la care terța parte poate să răspundă, să reacționeze. Și acest termen trebuie stabilit în așa fel încât Comisia să-și poată respecta propriile termene limită. După părerea mea, uh, această dorință de a le permite celor de la Porsche să facă apel nu justifică nerespectarea prevederilor uh, de către comisie. În acest sens, vă amintesc că jurisprudența relevantă referitoare la principiul cooperării sincere, oneste din Tratatul Uniunii Europene spune că Uniuni, ă, instituțiile Uniunii Europene trebuie să colaboreze de bună credință unele cu altele. Această obligație este stipulată clar de noul articol 13 aliniatul 2 din Tratatul Uniunii Europene. Am ajuns la concluzia că întârziind cu 15 luni răspunsul la proiectul meu de recomandare și ne notificând ă, compania Porsche cu privire la intenția sa de a divulga anumite informații, Comisia nu a colaborat de bună credință și onest cu mine. Acest lucru dăunează dialogul interinstituțional, dar, instituțional, dar și imaginii publice ale Uniunii. Am ajuns la concluzia că a fost vorba de un caz de proastă administrare și am dat Comisiei ocazia de a remedia această situație. Însă refuzul Comisiei de a coopera subminează încrederea cetățenilor în instituțiile europene. S-a încălcat astfel principiul statului de drept care stă la baza Uniunii Europene. Trebuie să informez Comisia pentru Petiții că mai este un caz de acces la documente în care Comisia deja a solicitat o a treia prelungire a termenului limită. Comisia urmează în acest caz să, să-și transmită răspunsul după un an, nu după trei luni, cum ar fi normal. De aceea invit Parlamentul să analizeze cu atenție acest raport și să solicite Comisiei, în primul rând, să recunoască faptul că întârzierile excesive în răspunsul față de ombudsman constituie o încălcare a datoriei de cooperare onestă, așa cum apare ea în Tratatul Uniunii Europene, și, în al doilea rând, să se angajeze să respecte această obligație de cooperare onestă pe viitor. Mulțumesc pentru atenție, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Diamandoros, pentru vigilență. Cetățenii noștri au întotdeauna, în... ca să aibă încredere în continuare. O să-i dau acum cuvântul doamnei Paniendeli, care este raportor. Όχι, όχι, εγώ δεν είμαι εισηγήτρια. Υπήρξα εισηγήτρια με απόλυτα Ήταν εξαιρετική τιμή ότι ήμουν εισηγήτρια για την εισήγηση. Eram raportor în ce privește cei cinci ani ai domnului Papandreu și domnului Diamandor în mandatul precedent. Nu sunt raportor acum. Dar vă rog să mă înscrieți pe lista vorbitorilor. Vă rog. Sí. Doream să-i adresez o întrebare domnului Diamandoru și una adresată comisiei. Pentru domnul Diamandoru este următoarea. Ați primit scrisorile de la Porsche pe care ați încercat să le primiți de o perioadă atât de îndelungată. Și acum o întrebare adresată comisiei. La o întrebare scrisă din partea mea și a domnului Arseni, cu ocazia acelei întârzieri și toată povestea s-a îndelungată cu Porsche, Comisia mi-a răspuns recent cu, în acest mod cu totul inacceptabil, spunând ne trimite la un răspuns la o întrebare pusă în trecut de un alt coleg, un alt uh, membru al Parlamentului European. Această întrebare pe care am încercat să o găsesc, întrebarea colegului este cu totul uh, diferită. Și până la urmă, comisia nu mi-a dat niciun răspuns la întrebarea mea și a domnului Arseni. Și mi se pare că această formulare a domnului Barozo este inacceptabilă. Răspunsul zice răspuns din partea domnului Barozo în numele comisiei 28.4.2010. Răspunsul este comisia trimite deputații, domnul Arseni și eu însumi, la răspunsul la întrebarea scrisă X a domnului Boleziu. Mai întâi, răspunsul la acea întrebare nu e valabil pentru întrebarea mea și, în al doilea rând, trebuie să vă spun că n-am primit niciodată ceva în mod atât de rușinos. Nu înțeleg că poți să răspunzi în mod atât de rușinos la o întrebare a unui membru al Parlamentului European și aștept un răspuns real din partea Comisiei, fiindcă mi se pare absolut inacceptabil. Acum o să o ascultăm pe doamna Ocan și apoi domnul Diamandorus. Så tror jeg, jeg vil tale dansk for at <laughs> for jeg vil tale dansk for at holde tolkene lidt i form. O să mă exprim în daneză acum ca să se mai exerseze și interpreții care cunosc limba aceasta. Mulțumesc călduros mediatorului pentru că am primit acest raport special și el este elogvent, Este foarte rar să putem vedea un astfel de exemplu de comportament uh, arogant și disprețuitor nu doar față de cetățeni, ci și mediator și față de noi toți. E o întreagă procedură plină de învățăminte și cred că modul în care ați prezentat-o este exemplar. Am putut urmări tot ce s-a petrecut și trebuie să vă spun că am o întrebare. De ce nu ați menționat și Convenția de la Arhus? Pentru că e vorba de emisii și în orice caz Comisia a încercat să apere o mare întreprindere, ceea ce contravine intereselor mediului înconjurător și ale cetățenilor. Deci trebuie să fie circumstanțe agravante. E deja suficient de grav că se încalcă tratatul, dar e și acest element suplimentar, adică noi toți, întregul sistem al Uniunii Europene, suntem cu toții angajați să respectăm Convenția de la Arhus și consider că acesta ar trebui să fie menționat aici și trebuie să fie inclus în răspunsul nostru. O să răspund și la intervenția pe care am ascultat-o și acesta trebuie să fie menționată. Este incredibil de rușinos să primești un astfel de răspuns. La urma urmelor, totuși, Comisia Europeană a avut suficient timp să răspundă și se pare că nimeni nu mai înțelege nimic de la Comisie. E adevărat, comisia importantă, dar mi se pare că și noi avem un rol de jucat și că și noi suntem uh, afectați de un răspuns atât de insultător și trebuie cu adevărat să reacționăm cu multă vigoare la tot ce s-a petrecut. Și repet, încă o dată, mulțumesc foarte mult uh, domnului Deli pentru intervenție și domnului Diamandoru pentru prezentare. O să-i dau acum cuvântul domnului Erno, după care nu mai avem timp și vă rog să fiți foarte succint. Mulțumesc. Ich melde mich in dem Fall speziell, weil es ein am dorit să intervin pentru că este un caz uh, ce ține foarte mult de germană. Este și motivul pentru care am ales să vorbesc germană. Întrebările mele sunt următoare. Odată, ați discutat despre această încredere distrusă. Ce mă preocupă pe mine este cum putem reconstrui această încredere. Să reformulez. Dacă un cetățean care este singur nu respectă un termen, de cele mai multe ori trebuie să plătească o amendă, penalizări sau nu mai primește ceea ce a solicitat pentru că n-a respectat un termen. Aici termenul a, nu a fost respectat de mai multe ori. Mă întreb cum poate cetățeanul să aibă din nou încredere în faptul că astfel de încălcări sunt luate în serios și au consecințe? O a doua întrebare. Dacă mergem puțin dincolo de aspectele juridice, ne e foarte clar tuturor că la Porsche era vorba de limitarea emisiilor la autoturisme. În Europa, Porsche este compania ale cărei automobile au cele mai mari emisii. În acel an în care a existat această plângere, Porsche a avut un, uh, unul dintre cele mai mari uh, profituri și venituri din industria uh, auto. Deci, bineînțeles că ei nu erau interesați de această reglement, ca această reglementare să fie pusă în aplicare. Uh, apoi trebuie spus că uh, comisarul responsabil este din aceeași uh, țară, cu uh, compania Porsche. Și dacă îmi dau seama bine de cum a fost situația, um, s-a publicat o parte din corespondență uh, și anume corespondența cu uh, producătorii auto cu emisii scăzute și uh, restul de corespondență cu ceilalți, cu cei care aveau emisii ridicate, Um, nu a fost publicat. Așadar, mie aici mi se pare că este chiar vorba de discriminare. Um, chiar um, țara de origine a comisarului cred eu că a jucat un rol în modul în care a fost tratată această problemă. Mulțumesc, domnul Diamanduros, apoi. Și vă rog să fiți foarte concis. Mulțumesc. O să răspund întrebarea lui Panadeli și o să încerc să răspund în limba în care s-a răspuns sau s-a pus întrebarea și deci în greacă, în elena doamna Baniadeli. În engleză, până la urmă. Deci, în continuare, Elena. Doamna Panadeli, vă mulțumesc foarte mult pentru observație. Evident că eu nu pot să mă poziționez și, de fapt, nici nu m-ați rugat să mă pronunț cu privire la întrebarea pe care s-a adresat-o direct Comisiei. Eu nu pot decât să vă răspund că, în cele din urmă, iată ce abordare pot să propun. Chestiunea cu scrisorile nu e altceva decât uh, raportul de aici. Uh, încă nu s-a soluționat, fiindcă după ce domnul Ceftovici a preluat funcția, scrisorile până la urmă au fost trimise. Am primit scrisorile. Anumite nume au fost șterse. Aceste scrisori le-am trimis uh, organizației ONG-ului care mă contactase ca să poată să le comenteze. Deocamdată, termenele sunt respectate, dar încă n-am primit acele comentarii, deci aștept uh, comentariile del reclamant. Din momentul în care voi avea acele comentarii, o să trag concluziile care se impun și o să văd dacă e cazul să clasăm dosarul sau nu. Deocamdată scrisoarea a fost emisă, dar n-am primit încă comentariile reclamantului. Desigur, raportul decurge din această istorie, dar cu, tot, cu toate acestea e ceva diferit. Doamna Aken, am luat notă de ce a spus dumneavoastră și putem cu siguranță să includem o trimitere la Convenția de la Arhus. E foarte clar. Presupun că singurul motiv pentru care nu am făcut acest lucru a fost pentru că încercam să mă concentrez pe o chestiune foarte specifică, ceea ce mi se părea un moment extrem de rar de proastă administrare, de proastă administrație. Și trebuie să spun acestui Parlament, răspund și domnului Hefner, că, și o să repet, este pentru prima dată, vreodată, în cei 510 ani de existență a mediatorului european, ombudsman, pentru prima dată în 33.000 de cazuri, când ombudsmanul s-a simțit constrâns să invoce chestiunea lipsei de cooperare, de cooperare sinceră. Și regret foarte mult că a trebuit să fac acest lucru. Și răspund și doamnei Costa Roza, este extrem de neobișnuit, dar mi s-a părut că nu este ceva care poate fi justificat într-o nicio instituție. De fapt, să amâne, recunoscând problemele, să tot amâne și să răspunde la un proiect de recomandare care încalcă în mare măsură regulile pe care le-a pus în statul ombudsmanului acest Parlament timp de peste 15 luni aceste amânări repetate. Iar motivul pentru care am încercat raportul să fie cât mai scurt, cred că a fost o explicație, dar iau notă de observația dumneavoastră și o să fac o trimitere ulterioară. Acestea fiind spuse, vreau să răspund foarte pe scurt și domnului Hefner. Ombudsmanul trebuie să fie foarte atent în modul în care încearcă să procedeze în astfel de chestiuni pentru a putea asigura integritatea procesului, a procedurii. Nu o să-mi permit să fac speculații în legătură cu motivele pentru care aceste scrisori n-au fost uh, comunicate mai devreme. Faptul că n-au fost comunicate, n-au fost eliberate e un caz de proastă administrare și asta vreau să se noteze aș dori să se noteze și aprecierea mea cu privire la faptul că din momentul în care uh, noul comisar Șefcovici a autorizat publicarea acestor scrisori și când a vorbit în acest Parlament la o reuniune care s-a convocat uh, la Bruxelles cu ONG-uri în legătură cu viitorul ombudsmanului noul mandat și în mod explicit a recunoscut că acest lucru ar fi fost fi tratat mai bine, ca să citez corect ce a spus. Deci, doresc să fiu cât mai corect, vreau să recunosc acest lucru și în ciuda uh, gravității proastei administrări în uh, mandatul predecesorului. Asta e tot ce doream să vă spun în acest moment. Mulțumesc foarte mult. Domnule Gri de la Comisia Europeană a cerut cuvântul, dar mai puțin de un minut, vă rog, ca să răspundeți. Doamnei Paliadeli. Vă rog, dar foarte pe scurt. La microfon, dacă se poate. Euh, foarte scurt, ca să pot reacționa la toate aceste observații. Mă bucur că acest caz este discutat după discuția dinainte, mai generală, care se concentrase pe probleme legate de cultura serviciului, de respectarea cerințelor legii. O discuție centrată pe dificultatea de a te găsi la răspântia mai multor interese protejate uh, de regulamentul 1049. Cazul de față nu reflectă în mod necesar modul în care apreciem eforturile făcute de comisie de dragul transparenței, progresele înregistrate în ceea ce privește uh, Uh, divulgarea beneficiarilor de fonduri, accesul la documente pentru care sunt întocmite din ce în ce mai multe dosare, din ce în ce mai complexe în cadrul unor campanii active de care ne bucurăm pentru a promova transparența. Toate acestea reflectă cooperarea din partea Comisiei, iar eu, care conduc serviciul care se ocupă de toate aceste lucruri, vă prezint și stau mărturie eforturilor făcute de colaboratorii mei pentru a ține seama de interesele protagoniștilor. În cazul de față, și nu am timp să răspund eu, o să-i dau cuvântul colegei mele, care este expert și vă va prezenta detaliile, ne-am confruntat cu o situație ce, în fond, era simplă. Fie hotăram să dăm totul publicității și astfel i-am fi pus pe cei de la Porsche într-o situație de drept ce le-ar fi permis să formuleze un recurs și documentul n-ar fi fost făcut public nici până în prezent în acest caz pentru că ar fi făcut obiectul unei proceduri jurisdicționale. Fie, a doua opțiune, să ajungem la un acord negociat. Aceasta a fost ideea și sigur că pot uh, exista divergențe cu privire la durata procesului. Sigur, aici ar putea exista argumente diferite, însă obiectivul nostru, să știți că a fost ca în toate dosarele de solicitare de acces, la informații și la documente. Obiectivul nostru a fost să urmărim transparența și să putem da publicității aceste documente, parțial, pentru că trebuie protejate toate și, totuși interesele a hotărâ dacă o informație va aduce sau nu atingere informațiilor, um, intereselor comerciale în unei companii este o decizie foarte delicată. Pot să vă prezint cazuri concrete în care doamna președinte intervine, va exista o dezbatere în acest sens. Sper că nu veți considera că Comisia a dorit să insulte Parlamentul sau pe parlamentari? Puteți reveni, spune doamna președintă, la acest subiect? Mi s-a spus că doreați să interveniți pentru a răspunde doamna, doamnei Paliateli. Sigur că pot intra în mai multe detalii Nu mi-ați răspuns la întrebare, spune doamna Paliatelli. Întrebarea mea a fost de ce un răspuns la întrebare, la o întrebare care avea cel puțin patru sub-întrebări, în momentul de față nu am un răspuns, pentru că nu știu care au fost întrebările. Sigur că mă angajez să analizez problema cât mai curând și să vă dau o explicație. Mulțumim pentru răspunsul pe care îl veți da doamnei Pagateli în curând. Aș vrea să vă mulțumesc pentru activitatea excelentă, pentru aceste două rapoarte. Sigur că vă vom sta alături și vom colabora în continuare. Mulțumim pentru răspunsurile date colegilor. Aș avea o scurtă observație pentru domnul care a vorbit adineauri. Sunt de acord cu tot ce a spus și apreciez eforturile pe care încearcă să le facă Comisia. Însă, în ceea ce privește acest raport special, încă nu am reușit să înțeleg, a rămas un mister pentru mine, pentru că, până la urmă, Comisia a hotărât să divulge aceste scrisori, să le publice. Și atunci, de ce a durat 15 luni pe, peste termenul prevăzut? Asta este singura mea nelămurire. Mulțumim! Ne-a făcut o deosebită plăcere prezența dumneavoastră. Acum îi voi da cuvântul domnului Stockwell, numele asociației Names Action for Compensation in Europe, privind uh, petiția 0791 uh, din 2008 privind cererea de a procedurilor pentru încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit pentru presupusa neaplicarea directivei 73239 în legătură cu cazul Lloyds. Bine ați venit, domnule Stock Stockwell. Aveți 5 minute. Dacă nu le folosiți pe toate, ar fi foarte bine, dar în orice caz să nu depășiți timpul, pentru că va urma și o dezbatere și apoi încă un punct cu doamna Geringer. Mulțumesc. Thank you, Madam President, for the chance to address your committee about... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această șansă oferită uh, de a um, expune poziția mea. Cred că ceea ce este prevăzut în ordinea de zi este mai uh, pe scurt decât ar fi trebuit să fie. Uh, de fapt, um, uh, prima, prima petiție pe care am depus-o a fost cu privire la um, lipsa implementării directivei 73, dar ceea ce uh, deplângem acum este eșecul uh, instanțelor britanice de a uh, respecta uh, tratatul și această directivă. Există o istorie lungă a acestui uh, caz. Lloyds oferă, a oferit uh, asigurări timp de, timp de 300 de ani uh, la nivel mondial. Mi s-a spus că este o investiție foarte sigură, că este un angajament anual care putea fi uh, la care se putea renunța oricum, oricând. Majoritatea uh, celor care au depus plângere au, s-au asigurat în anii 80, dar nu au primit niciodată niciun fel de profit. Ba chiar pe, în scurt timp au uh, li s-a solicitat să suporte pierderile uh, companiei. Um, ba, câteodată chiar 100% din capitalul pe care îl indețiseră inițial. Nici nu puteau să părăsească piața um, timp de patru ani și chiar li s-a spus că vor rămâne responsabili pentru pierderi, ba chiar pe tot parcursul vieții, ba chiar dincolo de uh, chiar și în viața de dincolo. Au existat, a existat un caz, uh, deci în cazul care a urmat în fața curților, curților de justiție, în fața instanțelor, în anii 90, au existat o serie de uh, sentințe și s-au uh, subliniat o serie întreagă de eșecuri uh, din partea celor de la uh, Lloyds. Bineînțeles, uh, au existat foarte multe victime inocente. Totuși, uh, aceste victime nu au primit niciun fel de compensație pentru că Lloyd a, a invocat faptul că are imunitate obținută în anul 1982 față de uh, cazuri de incompetență. Este o sagă tristă, pentru că Lloyd a devenit ceea ce uh, americanii ar uh, numi uh, un o schemă de tip Ponzi, deci practic o fraudă, uh, cam ca și cea uh, efectuată de către uh, Bernie Madoff. S-a mai târziu s-a creat o uh, nouă firmă um, în care s-au investit 18 miliarde de uh, lire pentru a prelua um, pe cei care erau înscriși la Lloyd, care se numea Equitas. Însă ace- aceștia nu au primit, primit niciun fel de compensație, în ciuda um, hotărârilor judecătorești care le dădeau dreptate. În 1997 a fost adoptată directiva uh, cu privire la asigurări. Comisia nu a cerut o uh, investigație și Parlamentul nu a făcut nimic până în 2001. Comisia, uh, investigația Comisiei a arătat foarte multe uh, încălcări, uh, inclusiv ale directivei 73 din 73 239. S-a Uh, pornit o procedură de încălcarea dreptului comunitar împotriva Regatului Unit, dar uh, Regatul Unit a adoptat o nouă lege, ceea ce a dus la faptul că în 2003 s-a renunțat la procedura de încălcare a dreptului comunitar împotriva Regatului Unit, pentru că se presupunea că respectă directiva uh, actuală. Însă, curțile, Uh, de Justiție nu au um, dat o secvință ca, care să arate că înainte de 2003 această directivă nu era uh, respectată. Acest lucru a dus la faptul că nu s-au putut obține compensații. Au existat rezoluții ale Parlamentului și o declarație a președintelui Parlamentului. A fost un pas uh, deosebit din partea Parlamentului pentru în urma constatării încălcărilor repetate ale unei legisla a europene. Conform Parlamentului, nu exista niciun fel de îndoială cu privire la încălcarea directivei 73-239 uh, uh, um, de către uh, Regatul Unit pentru cel puțin 20 de ani. Parlamentul a încurajat uh, păgubiții să uh, aducă în fața instanțelor britanice uh, compania Lloyd. Așadar, am adus în fața instanței pe firma Lloyd și în 2002 Curtea de Apel a decis că um, păgubiții fuseseră prost reprezentați de către Lloyd în, um, într-o perioadă care, în care Lloyd avea un uh, sistem de contabilitate fraudulos. În 2002, având în vedere uh, faptul că instanțele uh, Uh, britanice ajunseseră la concluzia că Lloyd nu avusese registre contabile corespunzătoare timp de 15 ani, am dat în, consider, am dat în judecată Lloyd și uh, guvernul britanic care nu sesizase aceste lipsuri. guvernul britanic a invocat faptul că victimele nu aveau uh, dreptul să dea în judecată guvernul. Dar asta este ceva ce afectează toate statele membre și toți cetățenii Uniunii Europene. Pentru că uh, Curtea de Justiție a spus de multe ori că obținerea de compensații de către păgubiți atunci când guvernele nu implementează o lege este un instrument foarte important pentru a obliga statele membre să implementeze dreptul european. Cetățenii care pierd bani în urma uh, eșecului și în urma neimplementării unui stat membru, unei legislații de către un stat membru, uh, au dreptul la compensații. Și, de fapt, chiar uh, curțile, chiar instanțele britanice ajunseseră la aceeași uh, concluzie în momentul în care au decis că păgubiții uh, suferiseră de pe urma faptului că Lloyd nu avusese un sistem contabil așa cum ar fi trebuit el să fie conform uh, legislației europene. Guvernul a considerat că trebuie să ofere despăgubiri numai celor care um, sunt necesari pentru implementarea dreptului, pentru implementarea directivei, dar acesta este un nonsens. Directiva creează dreptul oricărui cetățean de a da în judecată statul dacă a fost păgubit în urma uh, lipsei implement în urma lipsei implementării uh, acelei, unei anumite directive. Noi solicităm să ni se dea răspunsuri la chestiunile juridice uh, conform articolului 223-43 uh, uh, pentru că până acum nu ne-a fost acordat un răspuns și nu ni s-a dat niciun fel de motivație pentru acest refuz. În urma refuzului instanțelor britanice, în 2008 ne-am adresat Comisiei pentru Petiții a Parlamentului European. În 2008, Comisia a um, acceptat faptul că um, Casa Lorzilor încălcase uh, o serie de reglementări și nu Uh, își, nu își respectase angajamentele conform articolului 23-43. Uh, Însă nu s-au luat inst- uh, măsuri împotriva guvernului britanic din motive necunoscute. Comisia a ajuns la concluzia că um, trebuie ca instanțele britanice să fie avut dreptate atâta timp cât păgubiți erau părți terțe. însă um, decizia Comisiei PETI din acel moment nu mai este valabilă pentru că a avut loc o schimbare a legislației între timp. S-a ajuns mai târziu la concluzia că păgubiții într-adevăr ar putea să aibă dreptul la compensație nefiind Uh, de fapt, părți terțe care ar putea fi beneficiari ai uh, compensațiilor. Tratatul nu intenționează ca uh, un stat membru să poată împiedica ajungerea în fața Curții Europene de Justiție a unor uh, cazuri. Și acest lucru se întâmplă de mai mult, s-a întâmplat în mai multe cazuri, uh, mai ales în cazuri ce țin de mediu. Însă, și este logic uh, să, ca statele membre să încerce să facă asta atât timp cât s-ar putea să primească sentințe uh, dezavantajoase. Însă, situația este gravă, doamnă președinte. Păgubiții acum au o vârstă medie de 80 de ani au fost declarați victime ale uh, proastei reprezentări de către Lloyd, a, către, a fraudei și așa mai departe. În plus, guvernul britanic s-a spălat pe mâini de orice fel de responsabilitate, cu toate că ei ar fi trebuit să monitorizeze Lloyd. Între timp, Lloyd uh, produce uh, profituri de miliarde pentru uh, Um, guvernul britanic și uh, se opune oricărei uh, proceduri. Guvernul britanic a negat faptul că cetățenii săi care erau victime au fost, uh, au fost uh, că li s-au încălcat drepturile. Noi solicităm Parlamentului European ajutor. Nu ne dorim uh, Uh, cuvinte pline de compasiune. Parlamentul a recunoscut deja faptul că um, cauza noastră este una justă. Ceea ce solicităm noi este un răspuns la această uh, întrebare juridică din partea Curții Europene de Justiție. Sugerăm în plus ca uh, Comisia pentru Afaceri Juridice să ia o poziție față de um, repetata, repetatul refuz al unui stat membru de a respecta dreptul, comunica uh, dreptul comunitar. Doamne președinte, dacă pot uh, sprijini comisia într-un, uh, într-un fel, vă stau la dispoziție. Mulțumesc. O să dai imediat cuvântul comisiei și apoi colegilor. Uh, Bună dimineața, domnule Stockwell. Colegul meu, Bebel, între timp a ieșit la pensie. Doamnă președinte, o să încerc să fiu cât mai succint. Principala problemă de aici sunt afirmațiile, alegațiile cum că guvernul britanic n-a acționat în ce privește uh, Uh, hotărâri preliminare care au fost adresate de către tribunalele britanice Curții Europene de Justiție. Trebuie să ne gândim că tribunalele inferioare au ajuns la concluzia că era clar că nu credeau că trebuie trimisă chestiunea la Curtea de Justiție, Camera Lorzilor, care atunci era cea mai înaltă curte, avea rol de Curte Supremă, a fost de acord cu aceasta și deși nu în mod uh, expres și manifest au spus că nu există vreun astfel de temei, conform comisii, au ajuns la concluzia corectă. Trebuie să adaug și să clarific că domnul Stockwell și Royce Names au uh, făcut o plângere în 2008 către comisie și în octombrie 2009 s-a închis această plângere pentru a face totul clar și transparent cum a spus și domnul ombudsman, după o îndelungată corespondență cu domnul Stockwell, de dinainte de această plângere, o corespondență și cabinetul comisarului McCreevy și cu domnul Perry, Comisia mai întâi în ce privește contextul de dinainte că ne transpunea directivei 73 bară 239, Comisia a inițiat o procedură de infringement, dar s-a încheiat înainte de a ajunge la faza respectivă, nu a continuat și apoi au fost toată chestiunea cu Lloyd's Names și alte probleme cu Lloyd's. O cauză foarte tristă, toare. Cu toate acestea, pot să vă dau și mai multe amănunte, o corespondență îndelungată cu domnul Stockwell și cu eurodeputatul Perry, corespondența de la Direcția Generală a Piața Internă și afaceri juridice în ce privea refuzul unui tribunal englez de a solicita o hotărâre preliminară Curții Europene de Justiție a fost eh, examinată la serviciu juridic și deși, în principiu, Camera Lorzilor ar fi trebuit să spună clar de ce nu a trimis dosarul la Curtea Europeană de Justiție. Comisia consideră cu toate acestea că abordarea și poziția sa sunt în esență corecte, că nu există nicio problemă recurentă sau o atitudine repetată de încălcare la Camera Lorzilor în momentul sau în perioada respectivă, și Comisia a precizat aceeași poziție și într-un răspuns într-o solicitare adresată de Parlamentul European, care cred că a fost uh, făcută solicitarea de către domnul Pei. În orice caz, de un eurodeputat, spune vorbitor. Iată de ce. După cum am spus, după o îndelungată corespondență și deși dosarul e foarte trist, credem și noi, din punct de vedere al dreptului european, nu considerăm că a existat vreo încălcare articolului 234 din tratat. Iată de ce Comisia a decis, după o îndelungată corespondență care durează de la începutul secolului, să nu inițieze proceduri împotriva Regatului Unit, ceea ce a fost comunicat domnului Stockwell, plângerea a fost închisă pe 8 octombrie 2009 și aceasta este poziția din partea noastră și, e sigur, dacă vreți alte amănunte, pot să vi le ofer. Mulțumesc. O să dau acum cuvântul domnului Chichester. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep exprimând o formă nu de interes, ci de înțelegere pentru această problemă. Îmi aduc aminte prin anii 70, când am fost invitat să devin uh, asociat cu Names la Lloyds și spre norocul meu n-am putut crezând că nu dispun atunci de suficiente resurse financiare. Și după cum s-a spus, a fost spre norocul meu. Dar am foarte multă înțelegere față de, de names în această situație am primit multe scrisori de la electori de la, din circumscripție care mi-au dat detalii despre aspectele nesatisfăcătoare în acest dosar, această saga nesfârșită. Pentru un observator din afară, probabil că trebuie să pară ceva cu totul uimitor. Am și prieteni care au fost victime ale acestei situații. Mă bucur să aud o trimitere și la fostul coleg Perry, care a făcut o muncă bună aici, în Parlamentul European. În numele The Names, încercând să obțină dreptate pentru ei. Cu toate acestea, de cât am înțeles eu, până în prezent, Parlamentul a considerat că a făcut tot ce putea pentru reclamanți și mă bucur și sunt impresionat că reclamanții au decis să nu accepte acest răspuns negativ și să continue să-și apere cauza. Și cred că ar trebui să facem tot ce putem să păstrăm acest lucru în acțiune. Seamănă cu situația Equitable Life. Da? Ne-am dat toată silința și acolo. Ar trebui să reamintesc domnului Stockwell și altor reclamanți că răspunderea nelimitată înseamnă răspundere nelimitată. Și cred că nu toată lumea și-a dat seama că asta înseamnă ad literem. Iată, parțial, au intrat într-o situație dificilă. Sigur, situația s-a schimbat, regimul fiscal care a făcut Lloyds o investiție atât de atrăgătoare s-a modificat s-au mai schimbat și alte elemente. Cu toate acestea, avem datoria să facem tot ce putem din nou pentru a încerca să forțăm autoritățile, cel puțin să explice deciziile. Am ascultat ce a spus reprezentantul Comisiei. Ce explicații ne-a dat în ce privește poziția Comisiei. Și îl felicit că își face datoria să facă ce poate mai bine cu un dosar uh, foarte prost și inadecvat. Cineva ar trebui să mai strângă comisia cu ușa să facă ce trebuie. Încă două idei, doamnă președinte, și apoi o să mă opresc. Prima idee. Cine ar putea plăti, fiindcă atâția bani au dispărut? E posibil să-i recompensăm sau să-i despăgubim pe toți reclamanții care au suferit? E un aspect practic și apoi se mai pune o întrebare la care trebuie să răspundă Comisia Juridică. E vreun precedent ca Parlamentul să ceară Curții Europene de Justiție să examineze un dosar care nu i-a de către Comisie sau de către un stat membru? Și poate un răspuns rapid ar putea să dea un pic de satisfacție domnului Stocol și colegilor. Mulțumesc. Mulțumesc, îmi pare foarte rău, nu mai pot să vă dau cuvântul. Vom continua cu această petiție, o vom relua, o să o punem din nou pe ordinea de zi a coordonatorilor pentru a vedea ce se poate face ca să vă ajutăm, pentru că am ascultat și am înțeles uh, îngrijorările care credem că sunt întru totul legitime și o să ne ocupăm și de colegii de la Comisia de Afaceri Juridice. Nu pot acum să mai dau cuvântul nimănui, deja am depășit și aș dori să o invit pe doamna Geringer, care sper că acceptă toate scuzele și pentru puținul timp care îi rămâne. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Acest subiect e enorm, nu pot să-l prezint acum într-un minut. Deci pur și simplu o să adresez o întrebare comisiei și vom aștepta poate răspunsul astăzi sau după aceea. Dar în poloneză. Pytać Komisję Europejską przede wszystkim o jedną kwestię. Budowa gazociągu północnego. Aș dori să pun o întrebare Comisiei Europene se construiește acea conductă nordică în Marea Baltică. În raportul din 2008 pregătit pentru Comisia de Petiții ne-am exprimat unele obiecții și rezerve. Investitorul trebuia să ne prezinte un studiu, o evaluare a impactului de mediu care urma să fie pregătit de către un organism independent selectat de toate statele baltice. Toate statele care sunt incluse în proiect sau ar putea să fie într-o situație de risc. Întrebarea mea este, Comisia Europeană a văzut vreun astfel de studiu, aprobat vreun astfel de studiu? Din câte știm noi, nu s-a pregătit niciun fel de studiu de către o instituție independentă. A fost mai degrabă un studiu pregătit de industrie și întrebarea care se pune Însă dacă un cetățean care trăiește pe malul Mării Baltice poate să doarmă liniștit sau există îngrijorări legitime? Am primit niște informații extrem de neliniștitoare, deci am o întrebare în legătură cu acest studiu și cât de independent a fost. Mulțumesc foarte mult. Să dau cuvântul comisiei. Nu știu cine ia cuvântul din partea domnului Velicas. Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem foarte mult timp pentru un răspuns detaliat, însă problema este una foarte importantă și a fost discutată de mai multe ori la Parlament cu ocazia unor audieri. În primul rând, vreau să spun că proiectul acesta a fost inclus în decizia liniilor directoare pentru cele 10 proiecte în 2006, împreună cu multe altele. Apoi, un dezvoltator privat a solicitat autorizarea pentru realizarea acestui proiect sub competența statelor membre. Deci pentru a realiza proiectul era nevoie de aprobarea de dezvoltare a mai multor state membre prin, uh, din apele teritoriale sau zonele naționale pe care, pe care urmea să le intersecteze proiectul. S-au spus foarte multe lucruri legate de impactul de mediu al acestui proiect și Parlamentul și Comisia au fost uh, informate încă din 2007 cu privire la aceste lucruri s-a indicat clar că, pe baza legislației comunitare, acest proiect ar fi trebuit să facă obiectul unei evaluări de mediu complete, atât pe baza obligațiilor internaționale, Convenția ESPO referitoare la consultările transfrontaliere și uh, conform directivei privind impactul de evaluare, um, evaluarea impactului asupra mediului. Încă de la început, Comisia a spus că, din punct de vedere instituțional, ea nu are niciun rol de jucat în realizarea de studii independente. Aceste studii sunt și independența lor este garantată de însăși, însuși sistemul de evaluare a impactului asupra mediului. Și pentru că au fost multe întrebări în acest sens, Aș vrea să clarific un, un lucru. În cazul acestei proceduri, trebuie să se țină seama de faptul că 5 că s-au făcut 5 evaluări ale impactului asupra mediului la nivel național și că s-a făcut și o analiză de impact asupra mediului generală uh, care a cuprins întreaga dimensiune a proiectului. Doar uh, evaluarea germană a inclus avea 1046 de pagini de rapoarte tehnice, 48 de pagini de rezumat non-tehnic necesar pentru informarea publicului, 720 de pagini ale unui raport uh, referitor la natură, 348 de pagini de informații tehnice și 54 uh, de pagini ale unui rezumat non-tehnic referitor la Convenția uh, ESPO. Toate aceste pagini, toate aceste informații au fost puse la dispoziția publicului, s-au discutat cu toți protagoniștii, cu toate părțile interesate și comisia, așa cum am spus inițial, a urmat îndeaproape această procedură, a respectat-o și avem un grup al experților din statele membre pentru a face această evaluare a impactului asupra mediului. La sfârșitul acestei proceduri, care a fost care s-a spus corect că s-a încheiat cu uh, autorizațiile de mediu, s-au făcut sute de consultări ale publicului general. De pildă, raportul de mediu din Suedia a fost transmis pentru analiză și comentarii la nivel oficial către Consiliul pentru Pescuit, Autoritatea Energetică, Poliția Maritimă, Forțele Armate, Paza de Coastă, Oficiul de Cadastru, Oficiul pentru Studii Geologice, Patrimoniul de Stat, Agenția de Protecție a Mediului și multe altele. Deci implicarea publicului a fost una însemnată în cadrul Convenției ESPO. Și atât statele care au acordat autorizații, cât și țările baltice au fost implicate în această discuție. Comisia a spus de mai multe ori că ar fi imposibil că nu are competența și nu ar putea înlocui rolul instituțional al statelor membre. Am respectat procedura și ne-am asigurat de mai multe ori că se ține seama de toate aspectele importante și încă o dată, ca exemplu, pot să vă vorbesc despre muniție, care a reprezentat o problemă de la început. Vă dați seama că, în primul rând, ne gândim la că, în primul rând, da, din cauza interesului celor care construiesc gazoductul, trebuie să se urmărească ca totul să meargă așa cum trebuie. Și au fost mai multe studii detaliate care au identificat mai multe muniții care ar putea fi distruse urmându-se procedura folosită în mod obișnuit de forțele navale. Deci toate lucrurile sunt monitorizate, controlate de agențiile responsabile din statele membre. Cum ar fi să se apuce comisia să spună cum ar fi mai bine să se detoneze o mină abandonată? Ultimul punct. În mai multe cazuri, în urma discuțiilor cu publicul și să nu uitați că aceste discuții se desfășoară deja de 3-4 ani, au fost procese treptate. De pildă, în Germania a existat un recurs juridic față de decizia autorităților germane de a acorda o autorizație, de a elibera o autorizație, de către două ONG-uri germane, eh, World Wide Fund și încă una. S-a hotărât apoi să se ia măsuri suplimentare și s-a retras plângerea. Autorizațiile au fost acordate ca urmare a acestui proces îndelungat. Sunt sute și mii de pagini care au fost puse la dispoziția publicului și autorităților publice și, în acest sens, Comisia estimează că nu a fost nevoie de un studiu din partea Comisiei care nu avea nici competența, nici puterea de a înlocui statele membre în acest proces. Vă oferim cu bucurie o relatare a celor ce s-au petrecut, pentru că toate aceste informații sunt disponibile. Din păcate, sunt uh, mii de pagini. Dar putem face o prezentare a procedurii și a fondului a lucrurilor care s-au întâmplat înainte de acordarea de autorizații de mediu. Mulțumesc! Merci beaucoup. Bon, je vais être obligée d'a- Mulțumesc. Suntem uh, obligați să ne oprim. Mulțumim interpreților, spune doamna președinte, pentru depășire. Însă trebuie acum să ne oprim. Este un subiect foarte important. Vă propun, doamna Delinger, să continuăm discuția după amiază și dacă puteți uh, transmite secretariatului elementele despre care vorbeați și pe care noi poate nu le cunoaștem. Vă, vă mulțumim anticipat pentru acest lucru. Mulțumim tuturor. Ședința se suspendă. Mulțumim.